Uh, Stimați colegi, uh, trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, informarea în legătură cu alegerile parlamentare din Kosovo din 6 octombrie anul curent. Parlamentul European a trimis o delegație de monitorizare a acestor alegeri care au avut loc în octombrie delegația Parlamentului European a fost condusă de către uh, Andrei Kovacev și a făcut parte din misiunea de monitorizare a Uniunii Europene condusă de observatorul șef Viola von Kamen, care este un membru al AFET Eh, Viola von Kramon Taubadel și care a fost numită raportor permanent pentru Kosovo. Kosovo. Suntem cu toții conștienți de importanța acestor alegeri și a rezultatelor lor. Sperăm ca următorul guvern să continue reformele eh, în sensul Uniunii Europene pentru în beneficiul tuturor cetățenilor din Kosovo și din întreaga regiune. De asemenea, sperăm că noile autorități vor fi gata să revoce tarifele impuse importurilor din Serbia, Bosnia și Herțegovina și să reia uh, dialogul cu Belgradul. Acum dau cuvântul colegilor noștri care au luat parte la această misiune. În primul rând, dau cuvântul doamnei Fiola von Cramon Taupadel. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul de vreme ce această informare este de obicei destul de tehnică, dați-mi voie să vă fac câteva observații preliminare comparativ cu subiectul anterior. Aici conclu- vedem semnale pozitive. Să acestea au fost bine administrate și transparente. Noi am avut o misiune de plină cu 18 observatori pe termen lung, 36 observatori pe termen scurt și împreună cu colegii din Parlamentul European și Diplovoci am avut o misiune de 108 observatori în total. Am fost uh, primiți, primiți foarte bine de către kosovari și nici în nord și în sud, în partea albaneză, în partea sârbă și de alte minorități. Deci, eh, cred că s-a văzut trendul în monitorizarea alegerilor care a dus la îmbunătățirea situației. numărătoarea voturilor, cât și votul în sine au fost uh, evaluate pozitiv. Am avut uh, o cooperare foarte uh, bună cu Comitetul Electoral Central. Decizia adoptată de Comitetul Central și instrucția administrativă ca doar documentele emise de Kosovo să fie Uh, să fie folosite în vot. Uh, această decizie a fost contestată în mod uh, de succes de Sărbska Lista. Nu a provocat niciun fel de probleme Uh, nu am primit niciun fel de probe că oamenii nu au avut, că ar fi avut probleme în obținerea unui uh, buletin nou, deci și acest uh, vot a decurs bine. Campania în general a fost competitivă, candidații au putut să facă o campanie liberă, media însă a fost, contextul a fost uh, marcat de intimidări pentru candidații care nu erau de pe Sesca lista. Uh, au existat uh, instrucțiuni din partea anumitor uh, directori ca kosovarii să voteze doar pentru candidații de pe Srpska lista. Acest, nu, aceste, aceste factor, acești factori au limitat exercitarea drepturilor fundamentale de libertate de exprimare. Libertatea presei în general a fost respectată. Uh, alegătorii au avut acces la uh, uh, opinii diferite și relatele au fost în mare echilibrate. Cadrul general pentru acoperirea alegerilor rămâne același ca și în alegerile anterioare. Nu a avut loc nicio reformă electorală. Neajunsurile deja mm, identificate precum mm, invocarea alegerilor într-o perioadă relativ scurtă, precum și nereglementarea mm, perioadei precampanie. S-au cheltuit foarte multe, o sume foarte mari, peste 200 de milioane de euro, conform unor estimări. Partidele politice au cheltuit aceste sume mari în timpul campaniei electorale și lipsa de transparență în legătură cu utilizarea acestor fonduri reprezintă o preocupare. De asemenea, există o problemă de termen lung legată de uh, corectitudinea listelor de vot. Uh, Până la urmă sunt 1.197.000 de uh, alegători, care este un număr care depășește uh, populația locală datorită uh, diasporei. De asemenea, prezența la vot a fost mai mare, cu în jur de 10% decât la uh, alegerile anterioare. S-a ajuns la 44%, și cred că pot să închei aici și să dau cuvântul colegului meu, șeful delegației Parlamentului European. Am toate informațiile detaliate, care sunt uh, foarte tehnice, dar a, aș vrea mai degrabă să răspund la întrebări în timpul alocat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc uh, doamnă, pentru raport. Înainte de a da cuvântul domnului Covaciv, Permiteți-mi să-mi informez colegii că avem un oaspete special astăzi. Ambasadorul din Kosovo este cu noi, domnul Bernard Nicai. Bun venit, domnule! Și acum îi dau, domnul, îi dau cuvântul domnului Covaci. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc eu pentru uh, munca depusă ca uh, observator șef și pentru buna cooperare. Uh, îți împărtășesc concluziile. Mm, vreau de asemenea să le mulțumesc colegilor mei care au luat parte la misiunea de supraveghere electorală, Mandel, domnul Franz, doamna Incer, doamna Sardore și doamna Ward. Vă mulțumesc foarte mult au fost implicați, au fost observatori echilibrați, așadar putem să vă prezentăm acum observațiile noastre. Luna trecută au avut loc uh, pentru prima dată de la declarația de independență pe alegeri parlamentare și este pentru prima dată când majoritatea votanților kosovari au susținut partidul de opoziție, partidul guvernamental și a recunoscut înfrângerea. Din acest punct de vedere, rezultatul alegerilor parlamentare este un alt pas important în procesul de consolidare a democrației din Kosovo. Alegerile din Kosovo au fost în general competitive și bine organizate cu o campanie intensă în aproape toată țară, dar am observat așa cum a spus mai devreme și uh, colega mea și după cum ne așteptam, anumite probleme în zonele locuite de sârbi din Kosovo, nu doar în nord, unde standardele internaționale uh, procesul electoral a fost sub nivelul standardelor internaționale și Srpska lista a încercat să monopolizeze votul sârbilor din Kosovo și să intimideze pe toți participanții uh, uh, sârbi din Kosovo. Autoritățile din Kosovo au fost uh, implicate, sunt dedicate pe uh, consolidării democrației, trebuie să combată anumite probleme sistematice care au fost uh, identificate de ultimele probleme și care încă nu au fost rezolvate. Aceasta este una dintre principalele observații pe care le-am spunea și la Priștina. Vreau să subliniez câteva îngrijorări pe problema finanțării partidelor. Cadrul de reglementare actual nu garantează transparența și integritatea campaniei veniturilor și cheltuielilor politice. Multe partide politice au interpretat uh, legea în sensul că trebuie doar să uh, își comunice cheltuielile din timpul campaniei electorale, care în cazul de față a fost foarte scurtă. Acest lucru a redus foarte mult transparență. În plus, uh, s-a afirmat că partidul la putere a dat unor mari donatori programe publice, a dat câștig de cauză la unele licitații delegația noastră a observat uh, procedurile și în ziua alegerilor și experiența este mai degrabă pozitivă. Am văzut că uh, ziua a fost liniștită, calmă, fără incidente majore. Am văzut câteva nereguli procedurale, dar în general în număr destul de mic. Uh, vorbesc despre reprezentarea membrilor minorităților etnice, inclusiv romi, la unele secții de vot pe care le-am vizitat. Reprezentarea femeilor este un aspect foarte important pentru viitorul democrației din Kosovo. Mi se pare o evoluție pozitivă în acest sens și am fost foarte mulțumit de faptul că există uh, pe liste uh, o cotă de 30% de candidați femei mm, cu toate acestea, platformele partidelor politice nu s-au referit în mod specific uh, la problemele de gen. În concluzie, vreau să subliniez importanța stabilității pentru Kosovo. Alegerile din 2019 a fost ultima dintr-o serie de alegeri anticipate parlamentare în Kosovo. Acest lucru nu promovează stabilitate. Uh, aștept uh, ființarea unui nou parlament în Kosovo și sper că nu va dura foarte foarte mult folosirea acestor resurse. Kosovo are nevoie de un guvern nou care să se instaleze în viitorul uh, apropiat, care să poată consolida uh, democrația și să facă reformele fundamentale necesare în Kosovo pentru locuitorii din Kosovo. Și mai sunt și multe alte detalii, dar uh, după cum s-a spus mai devreme, prefer să dezbatem uh, aici la FET problemele legate de aceste detalii, dacă este necesar. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea în cadrul acestei misiuni. Mulțumesc pentru raport. Uh, domnule, nu văd nicio înscriere la cuvânt. Mm, da, iată, pa da. Mulțumesc foarte mult. Pot spune că sunt de acord cu prezentarea făcută de colegii mei și, și de uh, observatorul șef. Uh, am fost eu însă mi parte a misiunii și de asemenea vreau să subliniez că cred că uh, au fost niște alegeri destul de bine organizate, evident cu anumite probleme. Nu în ultimul rând uh, din cauza lucrurilor deja subliniate, din cauza bă, uh, alegerilor anticipate care au avut loc foarte des. Și bineînțeles, alegerile anticipate nu oferă posibilitatea uh, organizării lor în maniera în care ar fi fost poate posibil dacă erau alegeri la vremea potrivită. Acestea fiind spuse, rămân niște provocări. Uh, un lucru pe care vreau să-l adaug și care a fost o observație pozitivă, implicarea multor tineri și când tinerii se implică în alegeri, aș spune că acesta este un semn bun mm, legat de viitorul țării, văzând faptul că există speranță și speranță de schimbare pozitivă. Și de asemenea vreau să reiau și eu ce s-a spus în general cred și eu că este importantă să rezolvăm problema de gen și să ne ocupăm de ea. Sigur, uh, au existat cotele, dar nu este suficient, trebuie să existe și politice în acest sens, aș spune eu. Deci, în general, da, a fost o misiune foarte reușită. Eu însă mai am fost în Mitrovicea, în partea nordică și bineînțeles acolo a fost o zonă, spun, mai polarizată și Sper că vom vedea o evoluție mai bună în ceea ce privește situația țării legată de grupul albanez și de locuitori din Kosovo cu origini sârbe. Deci, da, cam asta ar fi. Foarte pe scurt, din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc pentru observații, pentru opinii. Îi dau cuvântul domnului Mandol. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule ambasador, sunt de acord cu tot ce s-a spus de colegii care au vizitat și această țară minunată, cea mai tânără țară europeană cu această ocazie. Nu vreau să repet totul vreau să mă concentrez asupra unui singur lucru care este important, după părerea mea, în ceea ce privește viitoarele alegeri și comportamentul partidelor politice. Partidele pol- partidelor politice li se cere să numească membrii ai comisiei în comisiile de votare de la birourile electorale din toată țara și din anumite puncte de vedere este de obligația lor de a numi asemenea membri ai birourilor electorale. Și ce am văzut eu este că în multe cazuri numai partidele majoritare dintr-o regiune anume au numit membrii ai comisiilor și în multe cazuri așa numitele partide minoritare uh, partide legate de minoritățile etnice nu au avut uh, niciun membru al comisiilor electorale numite, de vreme ce vorbim despre o singură țară și de vreme ce toți sunt cetățenii Republicii Kosovo și de vreme ce acest oraș baza unei constituții foarte moderne, drepturile ale minorităților, ar trebui ca partidele politice să numească um, membri în comisii în zone în care partidul nu este foarte prezent, dar cu toate acestea partidul trebuie să numească membrii ai comisiilor această muncă de echipă în birourile electorale și în comisii ar însemna de asemenea și foarte mult pentru buna înțelegere între diferitele etnii din țară, pentru că ar avea ocazia să coopereze în comisii și uh, ținând seama de tot ce trebuie să facă uh, comisarul electoral, aceasta ar fi o recomandare, mai ales pentru partidele politice din Kosovo, care au fost obligate să numească membrii, care vor fi obligate să numească membrii ai comisiilor pe viitor. Dar, cum s-a spus, multe lucruri au fost rezolvate, eu chiar aș aprofunda aspectul legat de gen. Este o problemă care s-a discutat, va fi o problemă foarte importantă pe viitor, dar evaluarea generală este că aceste alegeri au fost organizate destul de bine. Mulțumesc, domnul Mandel. Ba da, mai avem. Mulțumesc foarte mult. Sunt membru al delegației pentru relația cu Kosovo și am fost observator la precedentele alegeri Așadar, mi s-a părut foarte important să există o anumită continuitate în ceea ce privește experiența alegerilor anterioare, cum arată lucrurile în țară. Și, deci, sunt uh, alegeri atât de frecvent. Țara simte că progresează totuși, de aceea aș vrea să spun acest lucru pentru că de fiecare dată când avem alegeri, iar eu sunt britanică și vom avea alegeri, este un lucru care destabilizează un pic situația, dar poate fi și un proces foarte intens pentru oameni, mai ales în democrații fragile, în democrații noi. Și de asemenea vreau să știu cât de important este ca noi în Parlamentul European să dăm dovadă de considerație, de prietenie și de îngrijorare, de grijă pentru Kosovo și partea acestor lucruri au fost foarte prezente în modul în care am participat în calitate de membri ai unei misiuni de observație. Pentru mine toate acestea fac parte din același lucru. Vrem să continuăm uh, să facem acest lucru, să fim de față ca observatori și să ne asumăm rolurile și responsabilitățile. Cred că acest lucru ajută la consolidarea relațiilor și a prieteniei pe care, le, pe care o avem cu această țară. Mulțumesc, doamnă Ward, Aceasta a fost ultima înscriere la cuvânt. Așa că voi declara închis acest punct de pe ordinea de zi. Eu am câteva anunțuri de făcut. Reuniunile următoare ale Comisiei sunt programate pentru 18 noiembrie. Uh, și apoi pe 25 noiembrie la Strasburg. Cea pe 18 noiembrie va fi la ora 3 după amiază și cea de la Strasburg la ora 7 după amiază, dar în înaintele acesta vom avea întâlnirea extraordinară a comisiilor AFC DAVE, de pe 11 noiembrie, luni, um, pentru un schimb uh, cu prim-ministrul Sudanului. Și întâlnirea va avea loc pe 11 noiembrie luni la ora 17. Asta ar fi totul, deci permiteți-mi să declar reuniunea închisă. Mulțumesc foarte mult!